Un minut de... Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru a marca numeroasele victime ale cutremului devastator care a lovit Japonia vinerea trecută și, pentru, și în solidaritate cu miile de oameni care nu mai au locuințe.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 Intenția mea este să scriu în numele dumneavoastră o scrisoare către Comisia de Externe și Apărare din Parlamentul Japoniei pentru a ne declara solidaritatea cu ei într-un moment atât de dificil din istoria Japoniei. Trebuie de asemenea să vă spun că biroul AFET a hotărât ca protocolul care permite Ucrainei să participe la programe programele Uniunii Europene, și anume punctul 12 de pe ordinea de zi, va fi adoptat în procedură simplificată, în baza regulii 46. Deci va avea loc o adoptare fără amendamente. Dacă nu aveți obiecții la această decizie, atunci proiectul de protocol este adoptat și va fi uh, pus pe ordinea de zi în aprilie. Văd că nu are nimeni obiecții, așa că consider că sunteți de acord cu mine și cu recomandarea mea. De asemenea, trebuie să vă spun că trebuie să schimbăm ordinea voturilor pentru că la raportul Mario David unele grupuri încă își uh, redactează literele, uh, listele de vot, mă refer în special la liberali. Și uh, din acest motiv aș vrea să trecem la mm, votul privind raportul Sivieci, adică să votăm raportul Sivieci înainte de raportul David. Așa cum vă spuneam, am vrea ca toate grupurile să-și poată pregăti listele de vot, în special um, liberalii. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot și putem începe. Domnul Sivievici, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnule președinte, Aș dori să fac un scurt rezumat uh, al activităților uh, pe care le-am desfășurat și care se vor finaliza cu votul de astăzi. Nu mai avem uh, spațiu de dezbatere, chiar dacă mai sunt chestiuni de dezbătut. Așa că dați-mi voie să spun câteva cuvinte. M-am întâlnit de mai multe ori cu raportorii din umbră Uh, iar aceste întâlniri au fost foarte intense. Discuțiile noastre au fost uh, foarte aprinse și am avut uh, peste 200 de amendamente. Dar datorită bunăvoinței și eforturilor asidue, am redus acest număr de amendamente la mai multe amendamente de compromis. De asemenea, în aceste întâlniri am dat dovadă de un bun spirit de cooperare, iar raportorii din umbră au fost reprezentați în numeroase ocazii zi de experți, ceea ce ne-a ușurat munca cu o excepție notabilă, pentru că doamna Jacou din partea PPE a participat personal și de aceea îi mulțumesc pentru participarea dumneaei la toate aceste întâlniri. Până la prânz, ieri, aveam uh, o versiune a textului pregătită pentru vot, iar această versiune transmitea un mesaj foarte clar cu toții am uh, fost uh, uniți în Parlamentul European și am susținut acest raport Totuși, după amiază, PPE s-a retras de la două amendamente de compromis, iar aceste două amendamente sunt foarte importante. Așadar, echilibrul a fost puțin uh, perturbat. După cum știți și dumneavoastră, compromisul înseamnă să renunți la unele lucruri, să faci niște concesii și vă dați seama când uh, se retrage cineva de la niște amendamente de compromis, echilibrul este perturbat, este foarte greu să mai cauți niște compromisuri ulterior. Cred că este o situație nefericită, nu aceasta este cultura politică cu care suntem obișnuiți aici în Europa și cred că am fost într-un fel șantajați. De aceea, astăzi, când vom vota, vom uh, avea un compromis fragmentat iar acesta este, rezultatul retragerii PPE de la compromisurile respective. Noi ne-am prezentat argumentele, însă partenerii noștri de la PPE nu le-au ascultat. Iar când uh, argumentele nu își găsesc un răspuns, atunci uh, trebuie să folosești uh, argumentul forței. Va trebui să discutăm și să hotărâm asupra unor aspecte importante prin vot. Mulțumesc. Nu s-a prevăzut să avem o dezbatere pe acest punct, dar îi dau cuvântul domnului Brok, care vorbește în numele PPE și după aceea închidem dezbaterea. Domnule președinte, eu înțeleg că Sevici poate este nefericit că există poate opinii diferite în anumite chestiuni, care însă au fost astfel formulate încât pe acea bază să se poată ajunge totuși la un compromis. Însă, dacă există propuneri de compromis, e logic ca grupurile politice să le discute. Și la o asemenea discuție, nu toate aspectele sunt preluate automat și unii colegi poate au anumite doleanțe în continuare. Este un lucru normal în jocul politic și dacă există bunăvoință se poate ajunge la un numitor comun. Regret că domnul Sievici reacționează așa cum o face noi avem bună voință pentru a ajunge la un compromis, însă trebuie să salutăm și procedura noastră democratică și din partea noastră am încercat uh, să venim cu o propunere de compromis uh, sustenabilă. Am avut uh, o poziție diferită în două aspecte și nu cred că o astfel de atitudine din partea raportorului poate fi bună pentru colaborarea noastră viitoare. <clears throat> Nu am prevăzut să avem o dezbatere, domnul Landsbergis. L-am lăsat pe raportor să vorbească și am dat cuvântul și grupului PPE. Dar vă rog să îmi spuneți la ce punct doriți să vorbiți Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un uh, punct de procedură în legătură, de acea, în legătură cu acest uh, mic schimb de informații. Uh, nu cred că totul a fost corect această retragere a PPE-ului de la uh, amendamentul de compromis și de la alineatul 5 nu a fost o decizie a grupului. Niciodată nu a fost votat în grup și nu poate fi considerată uh, o victorie a democrației. Mulțumesc. Mulțumesc. Să trecem la vot. Uh, acum uh, democrația va funcționa în mod real pentru că votăm uh, pe ce avem în față, fără dezbatere. Deci începem cu votul. Aliniatul 1, amendamentul 36 pentru, vă rog să ridicați mâna. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă. Nu este clar. Vom verifica electronic. 41. Se deschide votul. S-a închis votul. 33 împotrivă, 23 pentru, se respinge. 42 a fost retras. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 a fost retras. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. 49. Vreți să verificăm electronic. Deschidem votul. Deci 49. Se închide votul. 34 împotrivă, 23 pentru, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50, verificăm electronic. S-a deschis votul. Putem să închidem. Lipsesc 3 voturi. 30 împotriva, 26 pentru. Se respinge. 51 devine caduc. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendament oral 2. La pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 62. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar, din păcate. Vom verifica electronic. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 70. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge cred, dar nu sunt sigur. Să verificăm electronic. La 70. Am deschis votul. S-a închis votul. 31 la 31. Se respinge. Se respinge așadar, pentru că avem egalitate. 71 pentru, împotrivă, se respinge. Nu am verificat abținerile. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La 80. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar, din păcate. Verificăm electronic la 80. Am deschis votul. S-a închis votul. 37 împotrivă, 24 pentru, deci se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri,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 S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 la 31. Așadar, uh, îndoielile mele au fost motivate și amendamentul nu trece. 95 <clears throat> pentru, împotrivă. Nici aici nu e clar. Trebuie să controlăm și aici. Se deschide așadar votul la 95. S-a închis votul. Acesta trecere cu 35 la 26. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 a fost retras, 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, nu e clar. Trecem la vot electronic, la 102 s-a deschis votul. S-a închis votul. 39 la 24 se adoptă așadar 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 114 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 Vreți să verificăm la 114? S-a deschis votul, așadar? S-a închis votul? pentru, 24 împotrivă, se adoptă așadar. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, nu sunt sigur, așadar verificăm electronic 127, s-a deschis votul. S-a închis votul. De data asta a votat toată lumea și cu un singur vot se respinge 32 la 31. 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, Aș spune că se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 157. Nu. 154 a fost adoptat. Așadar este caduc și trecem la 158. Voturi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 159 cu amendament oral 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Nu e clar. Așadar, votăm pentru prima parte a amendamentului 160 și votul e deschis. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru 24 împotrivă, a doua parte s-a retras. 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul numărul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182 pentru. Împotrivă. Nu e clar. Așadar, votăm 182 electronic. Votul e deschis. S-a închis votul. Iată, din nou, 32 la 32, așadar nu trece amendamentul. Se respinge. Trecem la 183 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că e respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aș spune că se adoptă, dar putem controla. Așadar, 188. După principiul celor patru ochi. S-a închis votul. 45 la 19. O 189 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă, dar votăm totuși electronic la 189. 44 împotrivă, 20 pentru, așadar se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 196 cu amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 retras, 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Nu e clar aici, așadar votăm electronic la 19, votul e deschis. La votație. S-a închis votul. 35 împotrivă, 27 pentru, se respinge așadar. La 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, Împotrivă? Abțineri? Aici nu e clar. Așadar se deschide votul la 22. S-a închis votul. 27 împotrivă, 35 pentru, se adoptă așadar. Trecem la 24 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 31 pentru împotrivă abțineri nu sunt sigur așadar se deschide votul la 31 s-a închis votul 32 pentru, 31 împotrivă, se adoptă cu un singur vot diferență. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1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 Acum, vot final, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 61 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Felicitări uh, raportorului. Putem acum trece la vot, votarea raportului David. Între timp um, am primit lista de vot au primit lista de vot și grupurile care nu o aveau și prin urmare putem um, continua. Este o cerere de intervenție din partea domnului Vigening. Mulțumesc. Ca punct de procedură în baza socialiștilor și democraților, aș dori să vă rog ca pe viitor, când avem uh, reuniuni de o singură zi ale AFET, să nu începem cu votarea, pentru că ați văzut că au apărut probleme în ultimul uh, moment. Uh, nu am avut timp să discutăm suficient raportul cu privire la vecinătatea estică. De aceea, pe viitor, v-aș ruga să avem votarea după amiază. Și în al doilea rând am discutat și considerăm că ar putea fi o idee bună să amânăm votul din plenară, din plenara de la Bruxelles, la următoarea plenară de la Strasburg. Asta pentru a ști care este poziția SND în cadrul AFET pentru a avea mai mult timp de a discuta acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Conferința președinților este cea care hotărăște cum se desfășoară evenimentele în ceea ce privește cea a doua obiecție. În ceea ce privește prima, primul comentariu ridicat, am putea să facem acest lucru după amiază, dar dat fiind că avem oaspeți miniștri și trebuie să ne pliem pe doleanțele lor, am încercat uh, să facem lucrurile cât mai uh, bine, dar putem hotărâ ad hoc până la urmă. Dar votul până la urmă, haideți să mergem mai departe. 30 de secunde, nu mai mult. Eh, sunt de acord cu amânarea pentru Strasburg, fiindcă avem astfel ocazia să ajungem la un compromis mai bun și dacă domnul David este de acord, eu eh, vă sugerez să amânăm votul, nu pentru, pentru săptămâna viitoare, ci pentru Strasburg. Bun, compromisul 1, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotriva abțineri se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 se retrage, 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. 64. Nu cred că avem probleme, nu? Sau nu? N-a fost clar, deci verificăm electronic 64. La votazione elettronica sui 64. Se Deschide votul electronic la 64. Trei membri nu au votat, votul se închide. 36 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a fost retrasă. 68, cine este pentru?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 72. Haideți să verificăm electronic. să deschide votul. Trei colegi nu au votat nici de data aceasta, dar o să închid votul electronic. 32 pentru 29 împotrivă se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă?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 al domnului Sarius Volski. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 100 cu amendamentul oral din partea doamnei Gomes. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 a fost retras, 102 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106, amendament oral din partea raportului, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 110 pentru împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar nu decid eu. Haideți să verificăm electronic 110. Lipsesc trei membri, dar închid votul. 28 împotrivă, 33 pentru, se adoptă 111 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge 112 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru. Dorește cineva să ia cuvântul la acest amendament? Domnul David. Aș dori să-i rog pe colegi să accepte un amendament oral. Și anume, îngrijorează status quo și precum și zona liberă de schimb euromediteraneană cere negocieri concertate. Acestea sunt uh, cuvintele adăugate și când se respectă cerințele pentru o um, zonă de comerț uh, adâncită și uh, cuprinzătoare. Deci se adaugă cuvintele dacă cerințele sunt respectate. Bun, dacă nu sunt obiecții, putem supune la vot cu această adăugire 114. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem mai departe la 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137, verificăm electronic.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 abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 a fost retras, 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 retras, 171 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 178 pentru. Mai întâi avem compromisul 11. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 181 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 39. Amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Verificăm 40 electronic. Se deschide votul la amendamentul 40. Se închide votul fără două persoane care nu au votat. Se adoptă cu 35 pentru, 41 pentru. Împotrivă, abțineri se, re, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 52 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 53. Compromisul 13 a fost adoptat, deci trecem mai departe la amendamentul oral. OA. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru înainte de a vota uh, amendamentul 16, domnul raportor, voiam să vă spun că este o greșeală. Uh, rezoluția Libiei este 11 martie și nu 10 martie, deci este acolo um, o greșeală de tipărire. Bun, am luat notă de această greșeală de tipar. Trecem acum la compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. 5 și 6 le putem vota în bloc. Da? Bun. 4, 5, 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 a fost retras. 8 Eh, este caduc, eh, dat fiindcă compromisul 16 a fost adoptat. 9. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem acum eh, la vot electronic întregul raport al domnului David. Bun, închidem votul electronic, chiar dacă doi membri nu au votat nici acum, 58 pentru, 1 împotrivă, două abțineri, felicitări raportorului domnului David pentru acest rezultat foarte bun. Următorul punct, avem o audiere. Doamna Knight, doriți să luați cuvântul? Domnule președinte și stimați colegi, în numele grupului liberal aș dori în primul rând să felicit uh, pe colegul David pentru acest raport uh, cu care suntem de acord, uh, dar am dori să vă spunem că am dori să se amâne votul în plenară până la plenara votul până la plenara de la Strasburg pentru a ne putea ajusta pozițiile și de, pentru a, și pentru a ne putea adapta la evoluția rapidă a evenimentelor. Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu raportul. Am votat de altfel pentru acesta. Bun. Luăm notă de solicitarea dumneavoastră. Domnul Howitt dorește să ia cuvântul. Uh, și eu uh, doresc același lucru. Am fost raportor uh, din umbră privind raportul cu privire la cooperarea din zona Golfului și mi se pare că uh, dacă lăsăm textul în forma actuală, atunci am putea să fim acuzați că ce facem nu este relevant sau este învechit. Eu um, nu vă propun ce să facem, grupul trebuie să facă acest lucru, dar aș dori ca această comisie să încerce să găsească amendamente de compromis pentru plenară, pentru a actualiza acest raport și pentru ca raport și pentru ca acesta să fie relevant. Vă rog frumos să mă susțineți. Vă mulțumesc. Bun. Sigur. Domnul uh, ministru este foarte punctual și ni s-a alăturat. Uh, domnule Pascu, uh, veniți aici în prezidiu. Bun venit, domnule ministru. Și, și domnul Pașcu o să-mi ia locul la prezidiu. Because we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 Okay, let's start because, uh... Haideți să începem pentru că suntem deja în întârziere cu 20 de minute și avem o agendă foarte încărcată astăzi și trebuie să ne încadrăm în timp. Îi urez uh, Bun venit domnului Vasco Naumovski, care este prim-ministru adjunct pentru afaceri europene al fostei Republice Iugoslave a Macedoniei. Bun venit, domnule ministru. Aș dori de asemenea să-i urez bun venit domnului Ceații Marcachis, care este președintele delegației pentru uh, relațiile cu această țară. Dumnealui se află astăzi alături de noi și sunt alături de noi și ceilalți membri ai delegației. Cred că știți că este un moment oportun să discutăm despre situația din uh, țara dumneavoastră și despre situația candidaturii dumneavoastră. După cum uh, bine știți, vom discuta apoi uh, despre raportul de progres al țării. Vom continua dezbaterea și sper că până la final vom înțelege mai bine situația și vom putea să mergem mai departe. Acestea fiind spuse, aș dori să vă invit să începeți discuția cu o prezentare introductivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Este o ocazie extraordinară pentru noi să avem posibilitatea să vorbim în fața dumneavoastră, în fața Comisiei AFET, pentru a discuta despre ultimele evoluții din Macedonia din 2010 și uh, proiectul de rezoluție privind progresul întocmit de domnul Zoran Thaler. Îi mulțumim oricum domnului Thaler pentru raportul său uh, valoros și pentru contribuția sa la uh, aderarea europeană a țării noastre. Am avut o strânsă cooperare cu domnul Thaler și sperăm că aceasta va continua și în perioada următoare. aș vrea să menționez uh, câteva dintre cele mai noi evoluții din uh, țara noastră. Aș vrea să vă spun că apreciem foarte mult dialogul pe care îl avem cu Parlamentul European și cu eurodeputații. Unii dintre eurodeputați au venit deja în vizită în țara noastră și au uh, contribuit la ridicarea nivelului de conștientizare cu privire la agenda noastră europeană. Aceasta este o ocazie pentru noi de a discuta în mod deschis și constructiv aspecte care țin de interesul nostru reciproc. Și întotdeauna uh, guvernul Republicii Macedonia a ținut seama de recomandările par uh, Parlamentului European. 2010 a marcat uh, cel de-al 20-lea an de independență de fosta Iugoslavie. În ultimii 20 de ani, Macedonia s-a dovedit un partener de încredere și un adevărat aliat al Uniunii Europene. Macedonia a fost uh, întotdeauna pe drumul cel bun alături de Uniunea Europeană când a fost criza uh, din 90 sau în Balcani în criza din 99 uh, când mm, a avut loc problemele cu Kosovo. Deci Republica noastră întotdeauna a avut o poziție identică cu Uniunea Europeană. Nu am am mm, scurt circuitat uh, niciuna dintre instituțiile europene. Am avut acordul de cooperare în 96, acordul de stabilizare și asociere în 2001 și apoi uh, am dobândit uh, statutul de țară candidată în 2005. Și atunci, în, și în 2009 și în 2010, Comisia a recomandat începerea negocierilor de aderare. Macedonia se află acum în procesul de negociere a statutului de uh, membru al Uniunii Europene și de aceea uh, avem această responsabilitate de a valorifica această șansă istorică. Macedonia și instituțiile noastre și actorii politici uh, își asumă această responsabilitate, dar este o responsabilitate partajată la nivelul Uniunii Europene. Noi uh, facem parte din uh, Europa și credem că și Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol în această responsabilitate de a promova integrarea acestei regiuni. Apoi, um, acordăm o prioritate deosebită integrării europene. Acesta a fost un obiectiv strategic urmărit de toate guvernele noastre din momentul dobândirii independenței și este un proces care se bucură de sprijinul cetățenilor, de sprijinul elitelor politice, de sectorul neguvernamental, de sprijinul uh, presei și al altor factori importanți din societate. Cred că majoritatea dintre cei prezenți de astăzi cred că continuarea procesului de integrare europeană este o necesitate pentru țara noastră și pentru alte țări țări din regiune. Uniunea Europeană a investit uh, masiv financiar și politic în regiune și nu putem să ne permitem uh, noi riscuri, mai ales uh, în, la nivelul blocadelor individuale. Uniunea Europeană trebuie să folosească în mod activ instrumentele necesare pentru a susține reformele în această țară. Orice amânare a acestui proces ar avea un, efect de descurajare, mai ales în rândul tinerilor din Macedonia, care doresc ca țara lor să devină o societate modernă integrată în Uniunea Europeană, cu numeroase oportunități de exprimare a abilităților creative și de antreprenoriat. Regiunea Balcanilor are nevoie de o politică activă de mm, extindere uh, cu țările candidate și posibil candidate. Pe de altă parte, am asistat la o lipsă de entuziasm politic în dezbaterea europeană privind uh, extinderea și au existat uh, mai multe aspecte care au intervenit în această agendă europeană, ceea ce a pus procesul de integrare în în stand-by. Dar oricum, din punct de vedere istoric și geografic, acest proces este important și trebuie să mm, uh, reconciliem toate aceste poziții în spiritul cooperării europene pentru că altfel uh, se pune la îndoială credibilitatea Uniunii Europene și a politicii de extindere care a adus beneficii pentru milioane de cetățeni uh, din Europa în ultimele decenii. Perspectiva aderării uh, este factorul mobilizator pentru implementarea reformelor politice și economice în zona Balcanilor, așa cum a fost și cazul țărilor din Europa Centrală și de Est în anii trecuți. Acest proces este esențial pentru stabilitatea regiunii și pentru pentru viitorul țării noastre. Această perspectivă de aderare trebuie să fie cât mai vizibilă și cât mai transparentă și, evident, necesită un angajament uh, clar din partea țărilor din Balcani și din partea Uniunii Europene. Președinția ungară și președinția poloneză care va urma creează aceste posibilități de revitalizare a extinderii europene și dă o nouă lumină uh, procesului de aderare prin conturarea politicilor europene europene, uh, ținând seama de perspectiva țării noastre. Pentru Macedonia, un pas înainte ar fi deschiderea negocierilor de aderare și noi suntem pregătiți să intrăm în această fază plină de provocări a procesului de aderare. Am, uh, ne-am străduit uh, din greu să deschidem negocierile prin îndeplinirea criteriilor de aderare, lucru recunoscut doi ani consecutiv de către Comisia Europeană. Și au existat două recomandări consecutive ca negocierile de aderare pentru Macedonia să fie demarate. Totuși, suntem uh, blocați uh, din cauza unei dispute bilaterale impuse la începutul anilor 90 de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Credem că trebuie găsită o soluție reciproc acceptabilă cu vecinii noștri din uh, Grecia sub auspiciile Națiunilor Unite fără întârziere. Această dispută ne contaminează prioritățile naționale strategice și de aceea vom continua să ne ne implicăm activ în depășirea acestor obstacole sub auspiciile Națiunilor Unite și uh, în baza contactelor bilaterale cu prietenii noștri din Grecia. Vrem să găsim o soluție de durată care să fie avantajoasă pentru ambele țări. O soluție care să nu pună în pericol identitatea și demnitatea nici uneia dintre cele două națiuni. Integrarea europeană este forța de coeziune cea mai puternică din societatea noastră multietnică și Uniunea Europeană poate să faciliteze rezolvarea acestei dispute, permițându-ne să ne continuăm procesul de integrare europeană. Vă solicităm să ne ajutați să păstrăm acest entuziasm și acest moment de aderare. Nu cerem scurtături, nu cerem soluții rapide sau căi rapide, ci dorim să ne urmăm calea normală către aderare, pentru că aceasta ar stimula climatul uh, de încredere în scopul rezolvării disputei bilaterale cu scopul găsirii unei soluții durabile, acceptabile pentru ambele țări în interesul regiunii și în interesul stabilității și prosperității în Uniunea Europeană. Uh, solicităm de asemenea și sprijinul Greciei ca cel mai vechi stat membru din regiune și un prieten declarat uh, al procesului de extindere prin agenda de la Salonic și um, în uh, sensul agendei 2014. Sperăm că acest stat membru al Uniunii Europene va acționa responsabil și își va folosi potențialul pentru a contribui la revitalizarea integrării europene a regiunii din care face parte. Macedonia este un exemplu pozitiv al influenței Uniunii Europene în regiune și în țările candidate, având o voință politică puternică Uh, îndrumate de orientările clare ale Uniunii Europene. Sprijiniți de Uniunea Europeană, am întreprins numeroase reforme și acțiuni. Acordul de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană a intrat în al optulea an de aplicare în uh, ianuarie 2011 a fost instituit uh, procesul de plin de liberalizare și în 2014 uh, va avea loc asocierea de plină. Apoi Macedonia este un furnizor de siguranță, de securitate și a participat cu 4% din forțele sale la acțiuni internaționale. Apoi 2011, 2011 va marca alte aniversări pentru Macedonia, 15 ani de exemplu exemplu, de la dezvoltarea relațiilor UE-Macedonia și încheierea acordului de stabilizare și asociere. Anul acesta ar trebui să fie marcat de uh, demararea negocierilor de aderare. Distinși membrii ai Parlamentului, aș vrea acum să mă refer la câteva aspecte care au fost uh, evidențiate de raportorul nostru în proiectul de raport cu privire la progresul Macedoniei în 2010. Acest proiect de raport conține recomandări valoroase care care vor fi luate în considerare de guvernul țării noastre și de instituțiile relevante. Ca și uh, în trecut, uh, aceste recomandări au generat discuții de succes în uh, rândul societății noastre. Există câteva aspecte pe care am dorit să vi le supunem atenției. Unul dintre ele se referă la situația din media din Macedonia. Trebuie să recunoaștem faptul că există o mare varietate de uh, societăți uh, media în țara noastră, publice și private, iar guvernul nostru este angajat să introducă cele mai înalte standarde legate de uh, piața și industria media. De aceea este important ca jurnaliștii să fie lăsați să lucreze într-o zonă sau într-o industrie fără intimidare. Uh, nu vrem ca presa să fie o acoperire pentru afacerile netransparente. De aceea, jurnaliștii trebuie să fie susținuți să respecte cele mai înalte standarde etice și să se distanțeze de influența politică. Uh, se atrage atenția asupra uh, proprietății netransparente asupra trusturilor media. Și aceasta este o preocupare și a guvernului nostru. Aș vrea să vă atrag atenția apoi asupra progresului realizat în domeniul justiției. În ultimele luni am adoptat uh, un pact în acest sens pentru a asigura independența față de presiunile politice. Guvernul nostru este în continuare angajat să continue modernizarea cadrului uh, juridic. În ceea ce privește reforma administrației publice, guvernul a adoptat deja o nouă strategie care definește necesitățile uh, administrației, recrutarea bazată pe merite, dezvoltarea profesională și uh, altele. De asemenea, am uh, constituit un comitet mixt împreună cu Comisia Europeană pentru a implementa aceste recomandări. De asemenea, s-au făcut progrese înspre a deveni o economie de piață funcțională și s-a ajuns la un consens uh, privind uh, piața economică, uh, un uh, context în care inflația trebuie ținută sub control și în care politica economică trebuie să fie promovată. În 2011 există perspective să atingem creștere economică și uh, oricum mai sunt multe de făcut uh, în acest sens, dar guvernul Macedoniei a gestionat uh, criza și ne arată că suntem capabili să mergem mai departe. Astăzi, distinși membrii ai Parlamentului, am venit în această instituție pentru a discuta despre aderarea um, Macedoniei la Uniunea Europeană. Știți cât de mult apreciem dialogul cu Parlamentul European, dar am venit și pentru a obține sprijinul dumneavoastră uh, în sensul deschiderii negocierilor de aderare publicul din Macedonia a văzut întotdeauna Parlamentul European ca un simbol puternic al libertății, siguranței, siguranței și speranței. Și uh, ne bazăm pe dumneavoastră pentru a propune Comisiei să demareze negocierile pentru statutul de membru cu drepturi de pline. Am uh, parcurs un drum lung, am făcut eforturi foarte mari, am investit capital politic și sperăm că în viitor Parlamentul European va fi unul dintre cei mai mari susținători ai Macedoniei în procesul de integrare europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru, pentru a vă răspunde la întrebări. Now, uh, I... Mulțumesc foarte mult. Acum l-aș ruga pe domnul Kacimarkakis să intervină pentru trei minute, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mă bucur uh, să-l văd pe vicepreședinte premierul adjunct uh, în rândul nostru, care este deseori la Bruxelles și care uh, ne-a deschis uh, toate ușile atunci când a fost nevoie. Am avut o colaborare fructuoasă cu prietenii noștri din Sobranie și împreună cu Zoran Thaler, care va lua cuvântul uh, ulterior, trebuie să spun că am găsit întotdeauna o ușă deschisă în primul rând însă trebuie să vă felicit, domnule vicepremier adjunct, pentru că situația este așa cum ați spus. Evoluția economică din țara dumneavoastră este exemplară pentru Balcanii de Vest, în pofida crizei economice care a lovit această zonă, ați reușit să vă decuplați de aceste neajunsuri și să vă continuați progresele economice. Este uh, un uh, exemplu până la urmă pentru întreaga regiune. Chestiunea nesoluționată a numelui, sigur, a dus la reizbucnirea unor conflicte în țară și conflicte între etnii și în acest sens aș uh, numi etnia, dacă se poate numi așa, albaneză, ceea ce ne îngrijorează pentru că în acest an uh, sărbătorim uh, cea de-a 10 aniversare a acordului cadru de la Ohrid și dumneavoastră ați mai menționat <clears throat> că și, și uh, președinția uh, face apel uh, în acest uh, sens la și îndeamnă la respectarea angajamentelor asumate cu ocazia aniversării acestui acord Permiteți-mi însă să mă refer la câteva puncte care au revenit în discuție. În primul rând, tratamentul uh, ambasadorului UE, Fuere, care acum câteva săptămâni a plecat, s-a retras la pensie, însă nu a fost uh, niciun fel de festivitate formală la plecarea dânsului, care s-a implicat timp îndelungat deci nu i s-a oferit o plecare uh, solemnă corespunzătoare. Permiteți-mi să vă salut în rândul nostru, domnule ambasador. Tema libertății presei uh, a fost amintită de dumneavoastră și raportorul nostru se va referi la aceasta mai pe larg. În ceea ce privește alegerile, din țara dumneavoastră. Nu știu dacă acestea vor duce la o stăpânire a situației, pentru că este destul de este destul de animată, spune starea de spirit din uh, țara dumneavoastră și în acest sens uh, aș dori mai multe detalii din partea dumneavoastră. Are acum cuvântul domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru această posibilitate de a interveni. Domnule vicepremier adjunct, este o, foarte bine că ne vizitați din nou și e, salut acest uh, dialog uh, care continuă. Aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea constructivă și pentru cooperarea bună pe care am avut-o. Până la urmă, obiectivul nostru este același, uh, și anume ca Macedonia să devină un membru al Uniunii Europene cât se poate de curând. Este și opinia marii majorități a colegilor mei din Parlamentul European, ceea ce rezultă și din acest prim proiect de rezoluție al Parlamentului cu privire la Macedonia, pentru că Parlamentul arată la nivelul întregului spectru uh, politic că trebuie demarate negocierile cu Macedonia. Acest lucru este important și nu trebuie uitat. Însă, în general, în discuțiile pe marginea rezoluției s-a dovedit că există un consens larg uh, la nivelul tuturor partidelor politice. Cred că același lucru va rezulta și din discuția noastră de astăzi, uh, atunci când vom discuta cele 14 amendamente de compromis depuse pentru această, acest prim proiect de rezoluție. Ce aș dori eu să subliniez este că cei dintre noi care monitorizează relațiile dintre Bruxelles și Macedonia, între Washington și uh, Macedonia, cu toții constatăm că există un consens larg, pe de o parte. Constatăm că Macedonia a făcut progrese mari, nu doar uh, în ultimii ani, ci pe parcursul întregii perioade de 20 de ani de independență. Apoi mai există și niște chestiuni specifice. <clears throat> Trebuie văzut dacă aceste progrese sunt suficiente, însă aș dori să mă refer mai întâi la dialogul politic, la care ați făcut uh, trimitere și dumneavoastră, apoi, în al doilea rând, uh, relațiile interetnice din Macedonia, apoi mai este și chestiunea independenței mass media și a sistemului judiciar și, bineînțeles, nevoia unui plan uh, cât mai precis de integrare în Uniunea Europeană. Noi, în Parlamentul European, ne-am dorit să existe din partea dumneavoastră, din partea Guvernului și a Parlamentului dumneavoastră, un plan clar care să arate cum anume doriți să atingeți această integrare. Ne-am mai dorit și uh, câteva clarificări cu privire la situația actuală a dialogului politic din țara dumneavoastră. Și ce preconizați pentru următoarele luni? Apoi, uh, date suplimentare în ceea ce privește independența mass media și a sistemului judiciar. Apoi, cum anume intenționați să marcați cea de-a 10 aniversare a acordului de la Ohrid și, în cele din urmă, planurile dumneavoastră concrete pentru a depăși impasul care ne împiedică demararea procesului de aderare. Aș vrea să știu care este situația conflictului uh, juridic cu vecinul dumneavoastră la Curtea de la Haga. Ce progrese s-au făcut în acest sens? Președintele intervine. Vom uh, reduce intervențiile la un minut și jumătate. Domnul Gianaco a rugat să intervină. Aveți așadar cuvântul. Doamna, îmi cer scuze. Doamna Pliroti, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, vicepremierului pentru relații europene pentru prezentarea făcută. Eu cred că cuvintele sale ne dau speranță pentru viitor. Eu cred că e normal la începutul negocierilor ca anumite țări să aibă obiecții, cum a fost și cazul Sloveniei și a Croației. Cu toate acestea, există speranță pentru viitor atunci când există o propunere din partea Națiunilor Unite, așa cum a spus domnul Ban Ki-moon când a vizitat uh, grupul popular. Însă dumneavoastră nu ați acceptat această propunere. Un guvern grec nu va accepta demararea negocierilor înainte de soluționarea acestei dispute cu privire la nume. Așadar, mingea este în terenul dumneavoastră. Eu cred că un nume sintetic s-ar impune și necesită și o reacție imediată din partea guvernului dumneavoastră. Doamna Copa, mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc domnului ministru pentru prezența sa astăzi. Am uh, impresia că ne-a furnizat o prezentare pe larg a situației din uh, țara dânsului, însă trebuie menționat și că există schimbări care nu merg în direcția cea bună, iar vocile critice, din păcate, la adresa guvernului sunt reduse la tăcere. Acum asistăm uh, la tendința de a organiza alegeri anticipate și multe lucruri uh, s-au uh, blocat oarecum. Există atacuri împotriva ambasadorului american, domnului Fuere, Și aceste aspecte generează o atmosferă foarte negativă. Mi se spune uh, întotdeauna că Grecia este responsabilă pentru acest blocaj. Însă premierul nostru a luat inițiative repetate în relațiile bilaterale și ar fi bine dacă uh, prim-ministrul dumneavoastră uh, ar lua inițiativa și ar demonstra că, într-adevăr, este interesat de soluționarea acestui, uh, acestei dispute. Mulțumesc, domnul Covace, are acum cuvântul. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин вице-премьер. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule vicepremier. Bun venit la AFET. Vă asigur că toți, eh, majoritatea, dorim eh, integrare rapidă a țării dumneavoastră, dorim să vă primim în sânul nostru și, bineînțeles, dorim ca cetățenii macedonieni să se simtă eh, membri de plini ai Uniunii Europene. Dumneavoastră ați parcurs un, o mare parte a drumului spre integrare, ceea ce înseamnă uh, reforme, reforme și electorale și sociale și o îmbunătățire a drepturilor uh, cetățenilor, oricare ar fi uh, originea etnică. Dar, din păcate, în ultimul timp uh, vedem că există cetățeni care se declară de, cetăț- de cetățenie bulgară și care sunt discriminați la locul de muncă sau din partea organelor publice. Domnule Uh, domnule ministru, aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple și nu trebuie să ne strice relațiile noastre de relațiile de bună vecinătate. În primul rând, aș dori să salut uh, dorința dumneavoastră de a publica uh, numele tuturor agențiilor de servicii secrete din Macedonia, cum stau lucrurile acolo ați primit din partea Serbiei arhivele care sunt păstrate la Belgrad. În același timp, aș dori să vă rog să mergeți mai departe pe calea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate cu celelalte țări vecine, Bulgaria și Grecia, mai ales, respectându-le istoria și împiedicând orice manipulare și orice abuzuri față de istoria lor, Uh, vă mulțumesc și sper că aceste limite ne vor, limite ne vor reuni și nu ne vor separa. Domnul Weigen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnule vicepremier, vă urez bun, bun venit și um, vreau să vă spun că ne declarăm mulțumiți de informațiile pe care ni le-ați prezentat informații pozitive. Dar o să vă menționez și câteva lucruri care s-ar putea să nu vă placă. Acum câteva zile, mai mulți uh, eurodeputați au primit o scrisoare de la un tânăr uh, disperat care ne scria cu cuvintele sale în starea de spirit în, în care se afla despre situația din țara dumneavoastră. Iar această scrisoare ridică foarte multe îngrijorări. Ar fi bine să luați seama de acest lucru, fiindcă uh, eu cred că oglindește această scrisoare părerea majorității tinerilor. Nu ar trebui să vă temeți, eh, domnule eh, vicepremier, de această lehamite de extindere. No, extinderea eh, este un element care ține de Uniunea Europeană și noi respectăm acest lucru, dar trebuie să dați dovadă de mai multă flexibilitate, de mai multă modernitate, mai puțin naționalism, mai uh, puțină identificare strictă cu istoria și uh, mai mult interes pentru inter- și mai mult interes pentru aspecte pragmatice. Domnul Lansdorf este ultimul vorbitor, spune domnul președinte, fiindcă după aceea nu, nu, nu vă faceți probleme. Cei care sunt pe listă rămân, dar închidem lista. Domnul Lansdorf este ultimul de pe listă, fiindcă vom avea o dezbatere privind Macedonia după aceea. Domnul Cucan are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Bun venit uh, domnului Naumovski și îi mulțumesc personal pentru dialogul constructiv pe care l-a menținut cu Parlamentul European. Aș dori să vă adresez trei întrebări. În primul rând, este vorba despre politica, despre situația politică înainte de alegeri. Partidele socialiste au boicotat Parlamentul, o situație foarte rea și inacceptabilă și aceste partide amenință că nu vor participa la alegeri. S-a anunțat că premierul se va întâlni cu liderul opoziției pentru a discuta această chestiune. Cum stau lucrurile în ceea ce privește participarea sau neparticiparea a Partidului Socialist la alegeri? și uh, cum stăm cu uh, pregătirea codului electoral, care este foarte electoral. Referendumul, uh, pardon, recensământul nu va afecta perioada electorală, chiar dacă se desfășoară în același timp. Și ultima întrebare, acordul de la Ohrid, care s-a dovedit în timp că este foarte bun și ar putea să fie o pildă și pentru alte părți ale regiunii. Cum veți clădi mai departe pe baza acestui uh, raport acestui acord și cum veți uh, sărbători 10 ani de la acest acord. Domnul Posel, tare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, uh, trebuie să spun că colegul uh, de acolo din spate a vorbit despre naționalism, însă naționalismul nu este un privilegiu al țărilor candidate, există și în țări mendre și naționalismul este, face să blocheze ceea ce, la, la ceea ce s-a referit uh, și colega noastră, pentru că Comisia a spus uh, clar și răspicat că dorește demararea negocierilor. Parlamentul a adoptat uh, sau a solicitat cu mare majoritate demararea negocierilor. Președinția ungară mi-a răspuns săptămâna trecută la o solicitare scrisă, spunând că speră că poate ca până în iunie să revină la recomandarea Comisiei de demarare a negocierilor și trebuie să spun, dacă toate instituțiile europene doresc acest lucru, de ce nu se întâmplă? Știu că există un blocaj, dar mai există și un acord de tranziție și v-aș ruga să-mi spuneți de ce acest acord de tranziție nu joacă niciun rol în dezbatere. Și în final, o observație personală. Domnule Kacimarkakis, nu mi se pare corect <clears throat> să începeți o dezbatere cu privire domnul Fuere. Eu am în privința dânsului o cu totul altă opinie, însă nu o voi, uh, nu o voi face publică pentru că nu consider că este locul de a face acest lucru aici. Mulțumesc. Domnul Comuțacos, mulțumesc. Uh, Domnule președinte, domnule vicepremier, bun venit la Parlamentul European, la Comisia noastră. Aș dori să vă pun câteva întrebări și să vă vorbesc despre unele lucruri. Țara dumneavoastră a hotărât, a hotărât în uh, unanimitate, i-a fost, s-a hotărât în unanimitate că este o țară candidată. Deci sunteți pe pragul Europei și la nivel istoric știți foarte bine că în cadrul integrării europene statutul de candidat uh, a fost acordat unor țări care aveau democrații stabile și care funcționau bine. Dar de câteva luni țara dumneavoastră se găsește într-o perioadă de slăbiciune de, în care se pregătesc, bineînțeles, alegeri electorale. Unele instituții eh, nu participă la acest proces și fără opoziție, iată, se încearcă acum alegerea unui președinte. Listele de vot sunt puse sub semnul întrebării, există impasuri și, în egală măsură, există un blocaj în ceea ce privește decizia luată cu privire la votul diaspore, precum și faptul că dialogul între principalii actori nu a reușit să găsească o soluție la această problemă. Nimeni nu știe ce se va întâmpla, nimeni nu poate să anticipeze ce se va întâmpla. Și iată, avem toate ace- toți acești factori care influențează perspectiva europeană. Pentru toate acestea e vina Grecii? președinte, doresc să-l salut pe domnul viceprim-ministru și să-l asigur că determinarea uh, Parlamentului pentru aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană rămâne. Fără îndoială, domnule prim-ministru, nu sunteți singura țară care poate fi suspectată de naționalism, de populism, uh, de o anume tentație totalitară, pentru că, din păcate, aceste trei practici bântuie uh, inclusiv în statele membre însă uh, un lucru a dori să vă subliniez pentru parcursul dumneavoastră uh, european este foarte importantă resursa umană. administraia locală nu trebuie să fie politizată domnule prim ministru indiferent cât ar dori partidele aflate la, uh, vremelnic la putere. o ară stabilă cu un parcurs european stabil are nevoie de o administraie locală performantă i dacă se poate nepolitizată. a dori să mi uh, dai detalii cu privire la demersurile pe care le întreprindei pentru a clarifica chestiunile care in de politizarea excesivă a administrației locale. Thank you, Mr. Tano, please. Mulțumesc, domnul Tano. Yes? I hear you. sorry, Mr. Chairman. Uh, well, very well welcome, Deputy Prime Minister. Bun venit, uh, uh, domnule ministru, din partea grupului ECR și ca raportor din uh, umbră vreau să vă spun că sunt, nu sunt de acord cu domnul raportor. Uh, chiar dacă raportul a fost foarte bun, dar nu sunt uh, dovezi în ceea ce privește prezența uh, insuficientă a parlamentarilor macedoni în Parlamentul European. Din potrivă, guvernul dumneavoastră a făcut foarte multă pentru a face publicitate țării dumneavoastră și prietenii Macedoniei uh, au fost prezenți aici, alături de ministrul dumneavoastră și alți parlamentari. Deci iată că ați făcut tot ce se poate pentru a sensibiliza eurodeputații. Felicit guvernul dumneavoastră și pentru eforturile desfășurate pentru a rămâne la putere într-o perioadă atât de dificilă și deplâng boicotul Parlamentului de către opoziție. Sper că alegerile vor lămuri lucrurile și vor uh, da un rezultat foarte clar. Și eu, asemenea preopinenților mei, uh, um, sunt um, regret faptul că această problemă a numelui pune bețe în roate aderării la Uniunea Europeană. Mă bucur că acum uh, atrageți foarte mult uh, foarte multe investiții directe, inclusiv de la Johnson Matthew din țara mea și uh, sper că um, acestea vor avea un efect benefic asupra țării dumneavoastră, reducând administrația și birocrația. Uh, mă bucur că acordul de la Ohrid a dat dovadă de stabilitate și când am vizitat uh, Macedonia Uh, am uh, devenit conștient de posibilitatea terorismului în rândul uh, populației albaneze, dar în ciuda acestui fapt m-a bucurat intenția guvernului dumneavoastră de a progresa pe calea aderării și sperăm că se va înregistra progres de către Comisie în acest sens cât mai curând cu, put- putință. Mulțumesc, domnule Kirilov, aveți cuvântul. Mulțumesc, vreau să Uh, vă spun că de mult mă bucur uh, că domnul uh, premier, vicepremier este alături de noi și vreau să vă spun că sunt de acord cu um, colegii care au spus că sunt pentru începerea negocierilor cât mai curând cu putință, dar nu mai devreme decât țara este pregătită. Aș dori să vorbesc despre dialogul politic și să vă dau un exemplu. Domnule Naumovski, aveți un Consiliu privind integrarea europeană și ne-a bucurat foarte mult faptul că uh, Uh, acest, uh, faptul că la un moment dat acest Consiliu a fost prezidat de opoziție. Dar am primit unele semnale conform cărora nu, se pri, nu primesc destule informații aceștia în ceea ce privește procesul de integrare europeană. De fapt, informațiile sunt uh, chiar sărace. Așa stau lucrurile și de ce? În ceea ce privește domnul ambasador, așa cum a spus domnul Thaler, raportorul, cred că um, atitudinea negativă este rezultatul faptului că îndată ce o persoană începe să critique unele aspecte, uh, se, se stârnește o reacție împotriva sa. Îl cunosc pe domnul ambasador și nu sunt de acord cu, cu ideea că nu trebuie să discutăm aici această, acest aspect, fiindcă domnia sa reprezintă Comisia Europeană și întreaga Uniune Europeană, iar această atitudine este nepotrivită. Vă mulțumesc. Da, s-au spus deja atât de multe lucruri, aș dori însă să reamintesc două aspecte. Macedonia este țara care uh, are de cel mai mult timp statutul de candidat. Eu cred că uh, niciunei alte țări nu, nu am ținut-o cu statut de candidat atât de mult timp. Și motivul este un patriotism prost înțeles în uh, țara vecină. Eu cred că aici și cei din Grecia ar trebui să înțeleagă că este în interesul lor ca în Macedonia să nu apară tot mereu noi probleme interetnice care fusese parțial soluționate cu acordul de la Ohrid. Cred că și țara vecină ar trebui să ai interesul ca aceste probleme să nu escaladeze și de aceea ar trebui să se ajungă la o soluționare a acestei dispute. Aș dori să știu, însă în ceea ce privește boicotarea Parlamentului de către Partidul Socialist, care este motivul acestei boicotări? Este chestiunea acelei stații uh, de televiziune care a beneficiat de un tratament prost din partea guvernului? Pentru că uh, sau este vorba de neplata unor impozite pentru imobilele aferente? Ne puteți da o explicație și aici? Mulțumesc, uh, Graf Lambsdorff. Mulțumesc, domnule președinte. Eu trebuie să încep de unde s-a oprit doamna PAC, uh, poziția Greciei în ceea ce privește uh, chestiunea numelui nu mai este de înțeles. Eu sigur nu am aceleași contacte strânse cu cu regiunea respectivă ca doamna PAC, dar uitați și în uh, Belgia avem o regiune Luxemburg și este o țară Luxemburg și nu apare nicio problemă. ceea ce privește rezoluția noastră uh, și amendamentul 5 care se referă la cultura politică, eu cred că în ceea ce privește etnia albaneză, acest lucru ar trebui să fie un avertisment pentru că Albaniei uh, nu i s-a acordat, de exemplu, statutul de țară candidată pe baza înrăutățirii situații și dacă această turnură va fi luată și în Macedonia, trebuie să ne îngrijoreze pe toți. O întrebare din partea noastră. Este adevărat că ca <clears throat> primarul de la Bitola la vernisajul unei uh, statui uh, ce, care amintea de uh, pogromul uh, evreilor, a făcut niște remarci necorespunzătoare, vă rog să ne dați explicații în acest sens. Domnule vicepremier, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Au fost unele uh, întrebări adresate în legătură cu fostul ambasador al UE. Uh, domnul Katsimakakis, aș dori să vă reamintesc că, uh, în ciuda faptului că dumneavoastră considerați că nu a existat Um, o relație cu ambasadorul. Vreau să vă spun că a fost primit de mine, de, de premier, de președinte și uh, nu există alt ambasador uh, al Uniunii Europene în țara noastră și în toate uh, aceste întâlniri uh, i s-au exprimat uh, mulțumiri pentru contribuția adusă agendei noastre europene și sperăm că pe viitor uh, își va menține acest angajament uh, el a petrecut 5 ani, aproape 5 ani în Macedonia și în acest timp l-am considerat întotdeauna ca fiind uh, un ambasador cu un rol constructiv, care uneori a ridicat și niște critici, dar uh, le-am înțeles că acestea erau constructive și aveau ca rol îmbunătățirea unor uh, situații și pentru, acest, și pentru aceasta i-am mulțumit. În ceea ce privește dialogul politic, e adevărat că opoziția boicotează activitățile parlamentare. Această situație s-a manifestat în ultimele săptămâni și aceasta este, este ceea ce a dus la alegeri anticipate în 2011. Nu e vorba uh, de acest lucru nu s-a întâmplat uh, în vreun alt stat european, iar noi suntem de acord că uh, această situație este dăunătoare imaginii țării, iată de ce am uh, fost de acord cu alegeri anticipate, iar guvernul, are, guvernul care are majoritate absolută în Parlament a fost de acord cu aceste alegeri anticipate. Ieri cei doi lideri ai partidului s-au întâlnit, o întâlnire foarte lungă de 10 ore, și s-au făcut peste 30 de solicitări care au fost acceptate de majoritatea parlamentară, solicitări ale opoziției, iar astăzi uh, se, s-a planificat alegerea președintelui Comitetului Electoral, Comisiei Electorale, și sperăm că toate partidele politice, inclusiv uh, opoziția, chiar dacă nu au decât 18 deputați din 120, vor uh, alege în mod uh, responsabil și uh, sunt de acord și vreau să uh, le răspund membrilor Parlamentului European care au, și-au manifestat îngrijorările privind această situație și au cerut socialiștilor să se întoarcă în Parlament. Cred că, iată, dat fiind că acum ne ne apropiem către un consens, vom putea avea la, în luna mai sau la începutul lui iunie alegeri anticipate și sperăm că atunci membrii opoziției se vor întoarce în Parlament, pentru că parlamentarii sunt aleși pentru a-i reprezenta pe cei care i-au adus acolo și de asta trebuie să fie prezenți la activitățile Parlamentului nu pot rămâne pe din afară. S-a adresat întrebări și în ceea ce este acordul Ohrid. Vreau să vă spun că aplicarea de plină a acestui acord rămâne una dintre prioritățile guvernului nostru și este un exemplu în ceea ce privește drepturile minorităților și a comunităților în zona um, Balcanilor. Nu putem să spunem că avem aceleași drepturi pentru minorități ca Suedia, dar vă asigur că uh, Uh, suntem un fel de Suedia a Balcanilor în ceea ce privește drepturile minorităților, protecția minorităților și reprezentare adecvată a acestora în administrația publică, folosirea limbii respective în poliție, armată, în justiție și în celelalte instituții ale statului în ceea ce privește procesul decizionar Uh, la nivelul administrațiilor locale și la nivelul Parlamentului, astfel încât uh, pot să vă spun că uh, reprezentanții administrațiilor autorităților locale și reprezentanții minorităților etnice vor sărbători împreună 10 ani de la încheierea acordului, iar uh, guvernul, președintele vor organiza, președinția vor organiza unele evenimente în acest sens. În continuare, suntem conștienți de importanța acestui acord și dorim să păstrăm uh, spiritul acestui acord la nivel central și local. Acest acord uh, ne-a adus foarte multe beneficii la nivelul comunităților, nu doar pentru minorități și suntem foarte bucuroși că până acum nu s-au manifestat existat probleme în ceea ce privește aplicarea acestui acord și vom continua pe acest drum pe viitor. S-au adresat unele întrebări cu privire la uh, chestiunea numelui și ce, ce propunere avem de la doamna Ianaco, de la doamna Copa domnul, și domnul Comuțacos Aș dori să subliniez faptul că Mace- guvernul macedon dorește să caute în continuare o soluție care să fie acceptată de ambele părți, fiindcă este vorba de integrarea noastră europeană care ar putea fi periclitată și euroatlantică care ar putea fi periclitată de acest acest conflict cu privire la nume. Noi dorim foarte mult să găsim o soluție cât mai curând cu putință, o soluție de compromis uh, și când spun soluții de compromis, înseamnă că trebuie să se ține cont de pozițiile ambelor părți. O soluție care ar ține cont doar de poziția, doar de uh, poziție unilaterală nu reprezintă o soluție de compromis. Iar uh, o soluție care ține cont uh, 100% doar de doleanțele unei părți nu este o soluție de compromis și nu va putea fi acceptată de cetățenii macedonii. Iar guvernul nostru intenționează să caute o soluție printr-un dialog uh, sincer și marcat de bunăvoință cu Grecia. Grecia uh, este o țară care sprijină integrarea europeană a țărilor din Balcanii de Vest, mai ales că este statul din această regiune cu cea mai mare vechime europeană și un stat care a beneficiat de pe urma solidarității europene. Și acest, de același lucru trebuie să se poată bucura și celelalte țări din regiune. Uh, participarea, calitatea de membru a, a Macedoniei la UE și la NATO ar fi și în interesul Greciei, uh, fiindcă am fi alături de ei în aceste organizații, în aceste organizații și am putea uh, centraliza politicile acestor organizații către uh, regiunea noastră care este foarte important, este foarte importantă și vom fi vecini și în, următoare, în următoarele decenii și trebuie să Uh, să facem uh, demersuri uh, pentru cetățenii noștri. S-a vorbit despre acordul interimar care a fost semnat în 1995 în momentul în care Macedonia a fost de acord, printre altele, să schimbe steagul național și Grecia a fost de acord să nu blocheze aderarea țării noastre la organizațiile internaționale. Acest acord a fost semnat Uh, de domnul Papulias, care astăzi este președinte al Greciei și atunci era prim-ministru și uh, domnia sa știe foarte bine ce a semnat atunci. Noi eh, ne dăm seama că activitățile vecinilor noștri în 2008 la, satul, la summitul NATO și mai apoi la Consiliu, eh, e bine, eh, acestea s-au bătut cap în cap cu previziunile acordurilor de la Ohrim. Iată de ce salutăm recurgerea la Curtea Europeană, Curtea Internațională de Justiție. Ave, vom avea, cred că săptămâna viitoare vor începe audierile și conform procedurii trebuie să se dea o hotărâre la, până la sfârșitul anului, oricare ar fi această hotărâre. Noi uh, o vom respecta și o vom aplica și ne așteptăm ca și uh, omologii noștri să facă același lucru. Iată acum uh, această situație a ajuns la tribunal și nu dorim să mai facem niciun comentariu până când nu vom avea hotărârea curții. S-au adresat întrebări și în ceea ce privește mass media. Vreau să vă reamintesc, așa cum am uh, spus uh, și în trecut, în ultimii ani avem unele noi instituții de mass media care uh, operează la nivelul um, mass mediei scrise și pe internet uh, și electronice. Noi uh, dorim o mass media transparentă uh, și care să-și asume responsabilitățile. Am avut o, o singură situație în ultimele săptămâni care a, a adus în atenția noastră unele probleme. Aș dori să vă reamintesc faptul că în Macedonia, la fel ca în alte țări, uh, toate entitățile eh, juridice trebuie să-și plătească taxele și impozitele, la fel ca toți ceilalți cetățeni. Iar mm, oficiul fiscului în ultimii ani a efectuat controle în peste 90 eh, de entități care desfășoară activități mass media, atât eh, în ceea, în ceea ce privește presa scrisă, cât și la nivel electronic și uh, unele dintre ele au fost uh, depistate uh, probleme care au adus cu sine amenzi. E vorba de două posturi care au fost amendate, una cu 300.000 de euro și cealaltă, celălalt post cu 200.000 de euro. Aceste posturi și-au plătit amenzile, așa cum fac toate, toate entitățile, toate personalitățile persoanele juridice și uh, mai avem și un alt post național uh, unde controlul este în desfășurare la ora actuală și unde se monitorizează situația acum. Vă reamintesc că legislația națională uh, este asemănătoare cu cea germană în ceea ce privește taxele și impozitele și vreau să vă spun că Direcția Generală fiscalitatea Uniunii Europene este informată în mod regulat despre situația acestor controle în domeniul mass mediei. Deci, uh, au existat controle la un post național în ultimele săptămâni și informațiile fiscului ne arată că există o problemă, o gaură de 9 milioane de euro. Noi suntem de părere că în ciuda faptului că este vorba despre o, o entitate mass media, trebuie să fie obligată să plătească impozitele în această țară. Vreau să vă spun că toate aceste posturi au difuzat uh, zilnic și, și ziarele au ieșit zilnic, deci nu a existat întrerupere de nicio zi. Noi uh, suntem angajați în lupta împotriva crimei organizate, împotriva evaziunii fiscale și a corupției, bineînțeles. Uh, nu există niciun motiv de a acorda unora derogări fiscale dacă acest uh, chiar dacă e vorba de activități mass media, acest, uh, această situație a ajuns la tribunal, noi nu putem influența hotărârea instanței și vom aplica hotărârea la care se va ajunge în instanță și S-a vorbit despre înghețarea conturilor uh, unei entități, uh, un post național de televiziune. Vă reamintesc că înghețarea conturilor ține de sistemul juridic și este prevăzut în legislația majorității statelor membre ale Uniunii Europene. Deci, curtea poate, tribunalele pot uh, dispune înghețarea conturilor așa cum se poate întâmpla în Franța, Italia, Grecia, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Belgia. Această măsură de înghețare a conturilor este una dintre măsurile care pot fi dispuse de instanță dacă se dorește um, reținerea unei sume de bani care va trebui să fie făcută disponibilă în um, cursul procedurilor juridice. S-au adresat unele întrebări în ceea ce privește relațiile de bună vecinătate. Domnul Kovacek și alți colegi au adresat astfel de întrebări. Macedonia a proclamat în mod public uh, intențiile sale de uh, a întemeia relații de bună vecinătate cu toți vecinii, inclusiv uh, Grecia, Bulgaria, Albania, Serbia și Kosovo. Macedonia este singura țară din regiune care nu are um, conflicte de frontieră de la Slovenia până la Cipru, nu mai e nicio țară care poate să se laude cu acest lucru iar uh, Macedonia este prima țară care a reușit să finalizeze acest proces acum doi ani, uh, rezolvând și unele probleme atunci cu frontiera la Kosovo. Am spus că este în interesul tuturor țărilor să continuăm să să continuăm aceste relații de bună vecinătate și suntem gata să um, adâncim relațiile acestea constructive, mai ales cu statele membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Grecia și Bulgaria aici avem, noi avem foarte multe lucruri în comun cu aceste țări, cu Grecia și cu Bulgaria, iar uh, aceste lucruri ar trebui să fie um, subliniate în, victor, în ceea ce privește viitorul nostru comun. În ceea ce privește priv- întrebările cu privire la administrație, Macedonia și ca și alte țări fost comuniste s-a confruntat cu unele probleme în administrație. În trecut, administrația era considerată să spunem, uh, brațul administrativ al Partidului Comunist, uh, fostului Partid Comunist, dar în ultimii ani s-au fă- nu s-a pregătit niciun efort pentru a îmbunătăți această situație. Începând cu 2008-2009, guvernul a Uh, de, a modificat legislația administrației alături de experți de la Comisia Europeană și de la SIGMA. Este vorba de grupul uh, înființat de Comisia Europeană pentru îmbunătățirea legislației, pentru a introduce un sistem bazat pe merite și uh, pentru a depolitiza administrația. Aceasta este una dintre principalele priorități ale guvernului deci de la 1 ianuarie avem uh, un departament ministerial care se, ref- care se ocupă de reformele uh, ministeriale. Acum este vorba de fostul minister al informației și acum uh, în competențele sale intră și administrația și cred că în uh, timp foarte scurt vom reuși să um, avem rezultate pozitive. Acum avem uh, în Parlament se votează niște un pachet legislativ care uh, permite luarea unor măsuri, evaluarea uh, funcționarilor administra- din administrație uh, și uh, aceste modificări au, fost, au fost operare cu ajutorul experților europeni și fostul ministru sloven al administrației uh, se ocupă de aceste activități și mulțumim, vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat uh, pe a, um, acest domeniu. S-au mai adresat apoi întrebări de către domnul Kirilov, de pildă, în ceea ce privește Consiliul European de Integrare, Consiliul pentru Integrare Europeană, Consiliul Național pentru Integrare Europeană. Vreau să vă spun că în ultimii doi ani guvernul um, a reușit să transmită informările trimestriale organismelor abilitate în ceea ce privește adoptarea legislației și alte activități care au legătură cu aderarea europeană. Agenda europeană ă, nu trebuie să facă parte din politica noastră de zi cu zi, dar unește toate ă, partidele politice, toate grupurile etnice, deci este un aspect asupra căruia, trebuie să conlucrăm cu toții și nu văd uh, de ce ar trebui să contaminăm agenda europeană cu politica noastră, bucătăria noastră de zi cu zi și lucrurile vor uh, rămâne neschimbate pe viitor. S-a adresat o întrebare de, a domnului Cumuțacos. Uh, dăm vina pe Grecia pentru toate relele? câteva remarce pentru premierul nostru și pentru, pentru planurile, pentru un nume compus pe viitor. Uh, nu cred că Grecia a fost vreodată învinuită pentru toate relele din țara noastră, dar um, știu că de două ori Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare și toate statele membre NATO au fost de acord că țara noastră a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a fi invitată să devină stat membru al NATO. Un stat membru al acestei organizații, al NATO, a fost împotriva aderării noastre și cred că știm cu toții despre cine este vorba. Nu trebuie să mai dăm nume. Am, am bătut cale lungă în ceea ce privește acest conflict. La început Uh, Grecia solicita un nume compus că țara să nu se numească Macedonia și să avem un nume compus. În al, al, a doua etapă a fost că avem nevoie de un nume compus cu o referire geografică și după aceea, după summitul NATO, uh, mediatorul european a propus uh, numele Republica Macedonia între paranteze Scopie, uh, această propunere a fost respinsă de Grecia, chiar dacă exista o referire geografică. După aceea s-a cerut o referire geografică, nume compus și uh, denumirea geografică să spună uh, de nord sau, sau de sus și cred că Uh, aici se limitează spațiul compromisului, acestea sunt semnalele care se dau. Oricare ar fi, oricare va fi soluția finală, uh, vreau să vă spun că Grecia nu are nimic de pierdut. Uh, nu va pierde părți ale istoriei sale, ale geografiei sale, nu va pierde nimic, nicio integrare europeană sau euroatlantică și nu va pierde nimic la nivelul cetățenilor săi. S-a vorbit despre Luxemburg și Belgia Uh, mai avem, uh, avem, există și o regiune, Luxemburg în Belgia și țara Luxemburg și nu, aici nu există niciun conflict legat de numele acestei țări. Uh, din potriva, aceste țări au conlucrat foarte bine la nivel politic și economic și au înregistrat întotdeauna succes. Cred că acesta ar trebui să fie modelul pe care Grecia și Macedonia ar trebui să-l urmeze, un model care ar putea duce la depășirea tuturor disputelor bilaterale în regiunea Balcanilor mai avem uh, și un alt exemplu, un uh, stat membru și o țară candidată din regiune unde a existat o, uh, un conflict care a blocat negocierile Croației, dar uh, aceste două țări, Slovenia, un stat membru nou și Croația, uh, țară candidată, au ajuns la un acord în ceea ce privește continuarea negocierilor de către, către Croația și uh, în paralel se caută soluționarea conflictului. Noi considerăm că dacă există o dorință sinceră de a merge mai departe din partea ambelor um, țări, aceasta ar fi o soluție bună și pentru noi. Aș dori să reiterez faptul că Republica Macedoniei nu a dorit eh, nici măcar o clipă să obțină ceva eh, care nu s-a acordat țărilor din Europa Centrală și de Est. Dorim să se aplice aceleași criterii și suntem gata să respectăm toate criteriile și angajamentele pentru a fi o țară bine pregătită atunci când vom pătrunde în Uniunea Europeană și pentru a, face, a, fi pe picior de egalitate cu vecinii noștri și să conlucrăm cu ei, cu Grecia și Bulgaria pentru a consolida politicile europene în regiunea țărilor noastre. Dacă am uh, sărit vreo întrebare, uh, vă rog să mă scuzați. Îmi cer scuze, spune domnul vicepremier uh, în ceea ce privește lustrația, acest proces uh, s-a mai avut loc și în alte țări fost comuniste. S-a, guvernul a hotărât adoptarea acestei legi, care a fost deja adoptată în Parlament și s-a modificat legea existentă. Se dorește uh, rezolvarea tuturor uh, problemelor din trecut, uh, inclusiv um, serviciile secrete comuniste, așa cum s-a întâmplat și în alte țări fost comuniste S-a vorbit despre unele dosare care aparțineau fost, uh, serviciilor secrete ale fostei Iugoslavi, Iugoslavie, dar uh, acum se află în arhivele serviciilor secrete de la Belgrad, iar uh, reprezentanții ambelor țări au, uh, au uh, făcut declarații oficiale din care a reieșit faptul că nu se vor înregistra pro probleme aici. Ați putea să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră? Da, se pare că a existat o problemă de o declarație care a fost citată greșit, nu se, durea, nu se dorea nicio comparație în ceea ce privește acest memorial de la Scopie pentru pogromul evreilor și uh, a, a fost uh, rezolvat totul în mass media. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, vom avea o dezbatere acum. Dacă îmi permiteți, vă rog 10 secunde, atât. Dacă am uh, permisiunea colegilor și a domnului ministru, ați vorbit despre decizia NATO din 2008, prin care se spunea că toate statele membre ale NATO uh, Uh, resping poziția Greciei sau Grecia nu este de acord cu celelalte și nu s-a luat o hotărâre. Aș dori să subliniez un lucru, fiindcă la, în câteva zile se va lua o hotărâre foarte importantă la Curtea Internațională de Justiție de la, de la Haga. La NATO, alianța a luat o decizie unanimă și nu a fost vorba de poziția Greciei, atunci a fost vorba de o poziție unanimă. Odată ce problema se va rezolva, s-a spus, atunci uh, Macedonia poate adera de la NATO, deci e vorba de o decizie unanimă. Nu există niciun secret uh, care a fost țara care a obiectat uh, la aderarea Macedoniei la NATO. Nu am spus că celelalte țări nu au fost de acord cu Grecia, ci celelalte țări au recunoscut că țara noastră îndeplinea criteriile necesare pentru a deveni membru NATO. Și a fost o singură chestiune care ne-a împiedicat să primim această invitație și știm cu toții care a fost această problemă. Mulțumim foarte mult, domnule vicepremier. Uh, Vă mulțumim foarte mult, stimați colegi, pentru interesul dumneavoastră și pentru întrebările dumneavoastră și acum uh, vom continua imediat cu dezbaterea privind Macedonia. Okay. Okay. Now, uh, Colleagues, Stimați colegi, vă rog uh, să luați loc pentru că trebuie să continuăm uh, cu punctele de pe ordinea de zi. Vom discuta acum încă o dată despre raportul cu privire la Macedonia, raportul de progres. Iar domnul Thaler are cuvântul. Nu cred că este politicos să vorbiți doar cu domnul Cucan. Trebuie să ne împărtășiți și nouă. Uh, cât am, spune domnul Taler, un minut, zece minute, o oră? Domnul președinte, dacă terminăm până la 11.30 această dezbatere, cred că este bine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am avut uh, adinauri o ocazie extraordinară să ascultăm uh, un înalt reprezentant al guvernului uh, Macedoniei și cred că pe această bază putem să ne continuăm activitatea cu privire la rezoluția din acest an referitoare la Macedonia. Aș vrea în primul rând să le mulțumesc tuturor colegilor care au fost uh, implicați activ în a propune amendamente la proiectul de rezoluție. Cred cu tărie că am avut uh, succes uh, împreună cu raportorii din umbră pentru a găsi uh, cea mai bună soluție posibilă și anume să avem o abordare inclusivă, adică să includem în amendamentele de compromis cât mai multe dintre amendamentele propuse de colegi, astfel pentru a îmbunătăți rezoluția în sine. Trebuie să reiterez că există o poziție fermă a majorității vaste a acestui Parlament care propune ca Uniunea Europeană să demareze negocierile pentru aderarea Republicii Macedonia, iar această demarare să fie imediat. Au existat astfel de două propuneri din partea Comisiei și noi repetăm această declarație și această propunere și această decizie de mai mulți ani. Bineînțeles, există mai multe aspecte pe marginea cărora încercăm să le trimitem mesaje prietenilor noștri din Macedonia. Și le-aș uh, recomanda și sper uh, ca ei să uh, ia aceste recomandări ca pe o listă clară a așteptărilor pe care le are Uniunea Europeană cu privire la îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga și a altor criterii care ne preocupă în legătură cu apropierea acestei țări candidate de aderare. Nu am acum timp uh, să parcurg amendamentele de compromis. Aș vrea doar să vă spun că avem 14 astfel de amendamente de compromis și avem uh, mai multe zeci de amendamente care au fost integrate în aceste 14 amendamente de compromis. Și uh, am uh, un plus, adică o propunere de a vota pentru multe alte amendamente care au fost propuse. În compromisul 1 reiterăm ca problema bilaterală să fie rezolvată de părțile implicate într-un bun spirit de vecinătate, ținând seama de interesul Uniunii Europene. Cred că acest lucru este foarte important. În textul original al rezoluției, se face și un apel la uh, înaltul reprezentant, doamna Ashton, și comisarul pentru extindere să se implice mai mult și mai activ în rezolvarea acestei probleme, care de fapt este zidul Berlinului, obstacolul care blochează Macedonia de șase ani. Acesta ar fi în interesul superior al stabilității în regiune și în interesul superior al Macedoniei și al Uniunii Europene. Am să mă opresc aici, deocamdată, și uh, voi asculta cu atenție comentariile dumneavoastră, dragi colegi. Sper de asemenea că vom putea să ne continuăm colaborarea eficientă și plăcută și în viitor. Mulțumesc, doamna Gianacu, vă rog. Domnul Cucan, îmi cer scuze, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Thaler, pentru activitatea depusă la acest raport. Aș dori de asemenea să le mulțumesc și colegilor pentru amendamentele depuse. Sper că comisia noastră va adopta un uh, raport bun și echilibrat pentru că această țară are nevoie de o încurajare în procesul de aderare. Și pentru că a fost uh, ținută pe loc uh, prea mult timp. Dacă această situație va continua, cu siguranță va genera frustrări și tensiuni în această țară. Soluția la această problemă ar trebui să fie o agendă pozitivă uh, care să se concentreze pe aspectele europene deci trebuie să fie o agendă europeană. Mă bucur că se face apel uh, la instituțiile europene pentru a demara negocierile de aderare. Totuși, există multe probleme care trebuie să fie gestionate în acest proces. Ar trebui să ajutăm la crearea condițiilor propice pentru rezolvarea acestor probleme. Raportul uh, oglindește unele dintre îngrijorările observate în ultima perioadă. Mai mult, uh, alegerile anticipate care urmează să aibă loc vor fi un test pentru Macedonia. Ne așteptăm uh, la progrese în domeniul administrației publice, sistemului judiciar, combaterii uh, crimei organizate și corupției cred că aceste probleme și sper că aceste probleme vor fi rezolvate în curând. Cred că am găsit uh, un bun teren de înțelegere pentru ajungerea la niște amendamente de compromis împreună cu grupurile politice. Aș vrea totuși să fac o solicitare uh, Uh, de ajustare a unor amendamente de compromis, în special la amendamentul de compromis 2. Aș vrea să avem un vot pe părți. Uh, se vorbește despre mm, conflictele între etnicii albanezi și macedoneni și cealaltă parte ar rămâne aceeași. La fel și la compromisul 7 cu privire la autoritățile macedonene. Să ștergem cuvântul macedonian, macedonene și să spunem doar autoritățile. Iar restul amendamentului ar rămâne așa cum este acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gianacu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportul domnului Thaler menține un oarecare echilibru, dar conține și uh, unele elemente mai puțin echilibrate. Nu voi relua acum toate argumentele pe care le-am prezentat deja. De altfel, domnul Cucan uh, a prezentat unele dintre aceste puncte. Deci am uh, constatat că se mai regăsesc astfel de aspecte. Oricum, trebuie să uh, eliminăm uh, ideea de macedonean sau de etnie macedoneană. Cred că ar trebui să eliminăm această noțiune. Uh, în plus, uh, cerem lansarea imediată a negocierilor. Cred că trebuie să ținem seama și de ceea ce a fost pus înainte. Negocierea se referă, privește și Parlamentul European, dar este mai degrabă o decizie care ține de Consiliu, iar decizia pentru aderarea unor noi membri ține de guvernele statelor membre și de, este dreptul lor exclusiv este dreptul exclusiv al fiecărui guvern și al fiecărui stat membru. Și aș dori să mai spun un lucru pe care l-am spus deja până acum. Niciun guvern grec nu va accepta deschiderea negocierilor dacă nu se va rezolva problema numelui. Unii consideră că Grecia a încărca, încălcat acordul uh, intermediar, interimar, dar această încălcare a fost uh, comisă și de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, care nu a folosit niciodată această denumire uh, provizorie. Această chestiune va fi uh, tranșată la Haga. Dar înțelegem că atâta vreme cât se exercită uh, presiuni nejustificate asupra părții grece pe această temă, atunci uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei va rămâne în afara procesului. De aceea, cred că presiunile trebuie să fie orientate în direcția potrivită. Trebuie să vă spun că acum ceva vreme biroul PPE s-a întâlnit cu secretarul general al Națiunilor Unite și l-a întrebat cum evoluează lucrurile. Iar răspunsul a fost că domnul Nimitz a prezentat o propunere concretă, Grecia a acceptat-o, iar celălalt partener încă nu a răspuns. Deci raportul domnului Thaler în loc să ceară lansarea imediată a negocierilor, ar trebui mai degrabă să ceară guvernului um, uh, fostei Republici Iugoslavia Macedoniei să-și respecte angajamentele și să facă ce are de făcut, pentru că altfel nu cred că are nicio speranță să ne demareze negocierile. Vă rog. Apoi domnul Poselt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe domnul Thaler și să-i mulțumesc pentru un raport foarte complet și foarte deschis. Un raport care ne este prezentat spre discuție în această comisie. Cred că acest raport reflectă situația de la toate nivelurile din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Uh, trebuie să vă spun că eu sunt de acord cu propunerea domnului Cucan termenul uh, autorități macedonene se fac obiectul negocierilor în Națiunile Unite. Și atunci cred că ar trebui să reluăm practica de anii trecuți. Și atunci când vorbim despre țara respectivă, să vorbim despre autoritățile statului sau autoritățile fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Domnul Posel. Mulțumesc foarte pe scurt ca să nu lasă o impresie greșită. Noi cunoaștem realitățile și trebuie să încercăm uh, să le luăm așa cum sunt. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană nu există o dezbatere cu privire la numele acestui stat. Această țară se numește Macedonia și în Franța, Marea Britanie, Germania, nimeni nu are niciun fel de problemă cu această denumire. Este o singură țară care are probleme și, prin urmare, este vorba de o problemă bilaterală. Doar <clears throat> datorită faptului că situația constituțională este așa cum este, a devenit și problema noastră. Însă, încă o dată, noi nu vrem ca această problemă să afecteze demararea negocierilor de aderare și cred că, așa cum a spus și Comisia și cum a afirmat uh, Parlamentul European în repetate rezoluții, a sosit momentul să se demareze în final aceste negocieri, pentru că, chiar dacă pare o, o iluzie, acest lucru ar trebui să aibă loc uh, independent de chestiunile bilaterale care pot fi clarificate pe parcursul uh, negocierilor. Acest lucru nu trebuie clarificat înainte de demararea negocierilor, ci până la finalizarea acestui proces. Așa cum a fost și cazul Sloveniei și Croației. Am fost uh, raportor sunt raportor al grupului nostru pentru Croația și nici aici nu s-a pus problema ca o, o condiție sine qua non a rezolvării acestor uh, dispute bilaterale. Uh, Mulțumesc. Mr. Domnul Thaler, ați dori să reacționați la ceea ce au spus uh, colegii? Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și pentru pozițiile exprimate. Cred că această poveste a Republicii Macedonia este foarte bine cunoscută de noi toți. Uh, nu cred că putem să mai inventăm ceva nou. Există câteva propuneri uh, în acest sens în rezoluție și personal sper ca în alții reprezentanți ai Uniunii Europene să fie și mai activi în a ajuta cele două părți să caute și să găsească o soluție. Nu putem să ne lungim așa la nesfârșit. Situația în care nu se întâmplă nimic nu este o situație neutră, din potrivă este o situație negativă. Acesta este o situație care, dacă se menține așa, produce foarte multe frustrări și poate fi începutul unor evoluții posibil negative, nu doar în această țară, ci în întreaga regiune. De aceea fac un apel la responsabilitate din partea tuturor părților. Aceasta este o propunere însăși a rezoluției. Aștept oricum cu interes uh, votul de după amiază și concluziile noastre finale de luna viitoare din plenară. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Mulțumesc pentru că ne-ați uh, trasat câteva idei legate de cum vom proceda în continuare. Acestea fiind spuse, încheiem această dezbatere și trecem mai departe la raportul domnului Provera cu privire la fluxurile migratorii care decurg din instabilitate. Aș uh, da acum cuvântul uh, raportorului, domnul Fiorello Provera, să ia cuvântul pentru trei minute. Eu vrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a aduce mulțumiri neformale, ci din suflet. În primul rând, raportorilor din umbră, care au făcut uh, treaba excelentă și au venit cu sugestii prețioase, care au fost uh, primite și apoi inserate în structura raportului. Apoi doresc să mai mulțumesc colegelor Crețu și Keller pentru avizele <clears throat> elaborate de către comisiile DEVE și LIBE și, nu în ultimul rând, secretariatului care a contribuit într-o manieră substanțială. Trebuie să mai mulțumesc, bineînțeles, și coordonatorilor pentru că, prin încrederea acordată, mi-a oferit posibilitatea de a elabora un raport în care cred și uh, cărui subiect mă pasionează de mult timp. Trecând acum la subiect, nu voi repeta motivele care le-am expus cu ocazii precedente și care au dus la întocmirea acestui raport și uh, ulterior la modificările care au fost uh, <clears throat> făcute. Acest raport, bineînțeles, se suprapune uh, peste realitățile actuale din Maghreb și Mașrec. Au fost prezentate 168 de amendamente. S-au găsit 9 amendamente de compromis și vor exista și 3 amendamente orale pe care le vor prezenta semnatarii. În special un aspect care a fost uh, multe discutat este situația Libiei cu suspendarea negocierilor în ceea ce privește acordul cadru între Uniunea Europeană și Libia. Acesta din motive evidente pe care le cunoaștem cu toții și datorită situației de extremă instabilitate din această țară. Eu sper că în, în cadrul îmi exprim speranța în acest raport că vor fi putea, putea fi reluate negocierile în momentul instituirii unui guvern care să respecte principiile democratice în Libia. Un alt aspect care a fost evidențiat este necesitatea de a echilibra <clears throat> aspectele menționate în raport, așadar chestiunile din uh, acea perioadă cu fluxurile migratoare care uh, vin din Orient. Au fost uh, prezentate și amendamente de compromis uh, de către grupurile politice care vizează persoanele vulnerabile în, în cazuri de migrație forțată, legală și au mai fost prezentate amendamente, îl văd și pe colegul Montalto aici, care subliniază un aspect relevant ca și cauză a migrației și anume dezastrele naturale. Așadar, instabilitatea naturală, climatică, etc. Eu cred că nu mai trebuie să continui. Toți cei uh, interesați uh, cunosc uh, conținutul raportului, cel puțin în linii mari. De aceea voi da ocazia colegilor uh, să își prezinte opinia. Mulțumesc! Domnule Montalto, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să încep prin a mulțumi domnului Provera pentru că a fost în măsură să colaboreze cu raportorii din umbră într-o astfel de manieră încât uh, toți cei care citesc acest raport își dau seama că cel mai bun uh, cuvânt cu care poate fi descris acest raport este echilibrul. Știm cu toții că migrația este o chestiune deosebit de sensibilă. Nu trebuie decât să ne uităm la modalitățile interne Uh, prin care statele și partidele politice diferă în pozițiilor lor în ceea ce privește definiția migrației, abordarea chestiunii. Iar aceste vederi uh, diferite în, la nivelul uh, intern al Uniunii Europene nu sunt ușor de prezentat într-un raport care se concentrează asupra modului în care politica externă ar trebui să acționeze în cadrul în ceea ce privește acest fenomen al migrației. Un lucru cert este că am încercat să dăm o definiție cât mai largă cuvântului instabilitate, pentru că este cuvântul cheie în acest raport. Instabilitatea este un aspect larg încercând să reunească și să, ducă, să pună în echilibru vederile diferiților raportori ale, diferiților, ale diferitelor grupe, grupuri politice, cum ar fi fenomene naturale, catastrofe naturale, nu doar instabilitatea politică, care, fără îndoială, reflectă în mai mare măsură o criză a societății civile. Aș dori să mulțumesc domnului raportor, dar și celorlalți raportori din umbră și mă voi opri aici, însă acest raport e cert că vine la momentul oportun. În acest sens, am redactat un amendament care a fost uh, depășit uh, până la urmă de evenimente și <clears throat> mi-am dat seama că poate uh, ar trebui să votez împotriva lui pentru că a devenit redundant. Încă o dată. Închei. Prin a spune că deși acest uh, fenomen este un proces, Trebuie ca noi toți să încercăm să găsim soluția cea mai bună pentru o chestiune atât de delicată. Mulțumesc, doamna Venarabatu, vă rog. Mrs. Lopez, then. Uh, atunci, doamna Lopez. <coughs> Gracias. Yo querría agradecer al señor Piovera el informe que... Mulțumesc domnului Provera pentru acest raport. Ceea ce privește fluxurile migratoare, eu cred că este foarte important să discutăm această temă în Comisia noastră pentru afaceri externe. De regulă, lucrurile acestea se discută în Comisia Libe din perspectiva securității noi uh, venim cu o altă perspectivă pentru că este vorba de problemele internaționale care se leagă de aceste fluxuri migratorii și ne concentrăm și asupra chestiunii colaborării nu doar cu țările de tranzit, ci și cu țările de origine ale acestor um, fluxuri migratoare. Așadar, uh, ne concentrăm pe chestiunile uh, potrivite și de aceea trebuie să abordăm această temă și în cadrul politicii uh, internaționale și nu doar sub aspectul uh, politicii de securitate. Deseori, nici nu recunoaștem așa cum trebuie aceste fluxuri migratorii pentru că le considerăm uh, o amenințare și acest lucru ne împiedică să recunoaștem aceste tendințe chiar uh, și atunci când afectează viitorul Uniunii Europene. Trebuie așadar să cunoaștem datele cu exactitate, pentru că deseori <clears throat> refugiații și uh, cei care solicită azilul uh, sunt uh, tratați la fel. Deseori uh, nu știm dacă cei care solicită uh, azil uh, doresc doar o protecție <clears throat> temporară, unii doresc și o protecție subsidiară, alții vin la noi și datorită creșterii mobilității în căutarea unei vieți mai bune și deseori aceste fluxuri uh, vizează până la urmă căutarea unui loc de muncă. în viitor aceste persoane vor călători încolo și încoace în această eră globalizată. Însă toate aceste aspecte necesită o cunoaștere aprofundată a datelor pentru că acest lucru înseamnă și că în relațiile noastre internaționale trebuie să colaborăm mai strâns cu alte state așa cum o facem în mod normal și în Comisia Libe, unde sunt membru plin, unde migrația este deoseori privită ca o amenințare. Aici, în acest raport uh, lucrurile sunt văzute într-o altă lumină și salut acest aspect pentru că, așa cum vă spuneam, uh, pe viitor trebuie să încercăm să cunoaștem aceste fluxuri migratorii mai bine, să le analizăm mai bine și trebuie de asemenea să colaborăm mai strâns uh, uh, cu țările de tranzit și cele de proveniență, domnul Portacevici. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în polonă, dat fiind faptul că avem uh, interpretare. În primul rând, Aș dori să-l felicit uh, pe domnul raportor pentru întocmirea acestui uh, excelent punct de plecare sub forma acestui proiect de raport. Și de asemenea aș dori să-l felicit pentru negocierile deosebit de constructive săptămâna trecută la Strasburg cu reprezentanții celorlalți grupuri politice unde s-a ținut cont nu doar de punctul nostru de vedere, eu vorbesc în numele PPE, dar s-a ținut cont și de datele și faptele existente de situația uh, politică care a intervenit între timp. de evenimentele care au avut uh, loc uh, între momentul începerii redactării acestui raport și astăzi care vizează turbulențele din Africa de Nord și în special acum din Libia, care sigur că afectează acest raport cu privire la migrație. care rămâne o consecință a unui astfel de proces și aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru că a fost în măsură să reacționeze rapid și să accepte amendamente în cadrul unui compromis care să aducă la zi până la urmă acest raport în contextul situației actuale. Ceea ce ne bucură în mod special uh, în privința acestui raport se referă la anumite valori fundamentale enunțate și mă refer la aliniatul 4 al raportului la condiții enumerate pentru uh, asistența acordată de Uniunea Europeană pentru țările în curs de dezvoltare, această susținere care trebuie totuși să fie condiționată, pentru că, așa cum spune raportorul, nu poți pur și simplu doar profita de uh, instrumente financiare, fie că e vorba prin intermediul băncilor sau unor fonduri, fără a avea uh, siguranța că <clears throat> țările vizate nu, sau țările beneficiare nu efectuează și reformele, fie de natură economică sau politică, cerute. O politică necondiționată are efectele pe care le, la care asistăm în momentul de față. Până la urmă este vorba ca și cetățenii acestor țări să trăiască mai bine, nu doar decidenților politici și cu atât uh, cu cât le merge mai bine, mai repede, cu atât mai mult vor fi uh, motivați să rămână acolo și invers, cu cât le merge mai rău, cu atât mai mare va fi motivația să ajungă în Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, uh, și aici nu vorbesc în numele PPE, ci în numele unei țări care nu este de mult membră a Uniunii Europene, noi nu avem uh, experiență îndelungată cu emigrația ilegală, așa cum au uh, Malta, Grecia sau Italia, însă pe noi ne interesează subiectul și <clears throat> împărtășim uh, opinia raportorului în sensul că tocmai chestiunea depășirii aceste imigrații ilegale ar trebui să nu fie doar o chestiune a țărilor afectate, ci <clears throat> ar trebui să beneficieze de întreaga noastră solidaritate. Ne place acest concept și în acest sens cred că trebuie susținut raportul domnului <clears throat> Piovera, Provera. Și o ultimă chestiune, ca rezultat al discuțiilor noastre pe marginea propunerilor de compromis, da, a venit timpul să elaborăm o, o politică a migrației comună, asta nu doar în ceea ce privește ilega- migrația ilegală, ci și uh, cea reglementată, pentru că mai devreme sau mai târziu vom avea nevoie de migranți. Însă, fără o politică a migrației așa cum există în Noua Zeelandă, Canada sau Statele Unite de ani de zile, ne vom trezi, să spunem așa, cu migranții mai puțin dezirabili. De aceea avem nevoie de o politică în domeniu. Iar argumentația uh, raportului merge în direcția cea bună și ne voi susține acest raport. Domnul Salafracos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Provera pentru acest document. Bineînțeles, acest bineînțeles, acest subiect uh, este o mare provocare pentru Uniunea Europeană și nu numai pentru lumea întreagă. Și, într-adevăr, sunt de acord cu cei care spun că ar trebui să analizăm acest subiect nu numai prin prisma securității și a afacerilor externe, ci și în uh, lumina aspectelor economice și sociale, precum uh, și la nivelul mediului înconjurător. După mine, în ciuda recomandărilor făcute de domnul Provera și de raportorii din umbră, cred că mm, se pune o problemă fundamentală care are o amploare mult mai mare și anume faptul că mm, aceasta va reprezenta una dintre principalele probleme cu care se va confrunta Europa în acest secol, dacă ne gândim că avem atât de mulți tineri care vin în Europa căutând un loc de muncă E vorba aici de milioane de locuri de muncă dobândite și milioane de oameni care alcătuiesc fluxuri migratorii uriașe și care se îndreaptă către Europa în uh, anul 2030. Într-o Europa de 500 de milioane de cetățeni vom uh, avea 35 de milioane de imigranți în Europa. Și dacă ne uităm la populația islamică din lumea întreagă și luăm ca punct de referință anul 2030, din nou, și aici se vor înregistra creșteri foarte mari și vom vorbi atunci despre o nouă Europa care va fi marcată de schimbări majore la nivelul populației. Trebuie ca acest aspect uh, să fie considerat ca un flux, un, uh, un fel de râu care își urmează cursul și iată, în acest context, îngrijorările noastre vor fi sporite, fiindcă avem aici o dimensiune socială, culturală, dar și una de securitate care nu trebuie trecute cu vederea. Iar uh, acești cetățeni cum vor reuși, reuși să, să coexiste cu imigranții care se află deja aici. Uh, Eh, cum eh, vor face față serviciile, mai ales serviciile de sănătate. Cine va avea grijă de toți acești oameni? Cum va reuși serviciul de sănătate să facă față solicitărilor? De pildă, eh, să zicem, copiii imigranților ilegali, să zicem, ajung la spital în Grecia, având nevoie de tratament, iar acest lucru pune probleme serioase și uh, trebuie să ținem cont și de dimensiunea economică, fiindcă um, îngrijirile medicale oferite, medicamentele și așa mai departe, toate acestea costă bani. Și nu e vorba de niște, niște aspecte care nu implică costuri. Sunt uh, tot soiul de alte probleme care trebuie rezolvate și care reprezintă reversul acestui flux migratoriu. Haideți să nu rămânem la nivelul um, reflexiei teoretice, haideți să încercăm să fim practici, pragmatici. Nu înseamnă că vom reuși noi să soluționăm problema aici, dar trebuie să ridicăm niște probleme care ar putea apărea. Mulțumesc, domnule Provera, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu uh, cinstită, o să vă vorbesc pe șleau. Uh, stimați colegi, uh, ați ridicat foarte multe chestiuni importante pe care eu nu am reușit să le includ în acest raport din mai multe motive, mm, constrângeri de dimensiune, dar și pentru că comisia noastră AFET nu trebuie să pătrundă în, în teritoriul de competență al altor comisii. Domnul Montato, a prezentat o viziune care, de fapt, uh, străbate acest raport. Este vorba de mm, importanța acestui, uh, acestui, acestei chestiuni care transcede Uniunea Europeană, devine mondial și, uh, cum am spus, traversează partidele și diviziunile noastre politice, deci trebuie să ne dăm un pas înapoi, să lăsăm deoparte prejudecățile noastre politice și să încercăm să cooperăm. Într-adevăr, poate avem o abordare diferită față de a celorlalți. Încercăm să analizăm situația nu, la, nu în mod ad hoc, ci de pe mai multe poziții diferite, să ne, să ne gândim ce putem face uh, în ceea ce privește uh, eforturile de uh, salvare, de, de încercare a preîntâmpinării unor uh, evenimente. Avem nevoie de prevederi structurale pentru a ajuta țările care sunt într-o situație mai fragilă. Dar la un moment dat va trebui să putem uh, să ne îmbinăm răspunsul nostru cu cel al alor forțe al altor țări, China, uh, Statele Unite ale Americii, de pildă, și trebuie să ajungem la acordul în ceea ce privește intervenția noastră pentru, a, pentru ca acțiunile noastre să nu, ne, să nu se bată cap în cap, fiindcă altfel nu facem decât să irosim uh, resurse uh, semnificative nu trebuie perceput acest fenomen ca o, doar ca o primejde. S-ar putea să fie și o mare ocazie pentru, atât pentru uh, țările de proveniență cât și uh, țările de destinație. Iată deci, este important să avem reguli foarte clare care să permită ambelor părți să conlucreze spre a găsi cele mai bune rezultate. Domnul Platașevici, domnului Platașevici, um, care spune că am fost afectați de evoluțiile recente din lumea întreagă. Îi răspund că, într-adevăr, așa stau lucrurile, iar aici uh, AFET își joacă rolul său de săvârșit uh, în ceea ce privește preîntâmpinarea unor astfel de evenimente. Acolo unde cauzele sunt structurale, AFET este comisia parlamentară care poate să monitorizeze situația în uh, diverse țări la nivel mondial și care poate să uh, Uh, aibă o reacție rapidă la nivelul de politici. La aliatul 4, în ceea ce privește condiționalitatea. E bine, uh, raportorii din umbră au considerat uh, că aici nu dorim să luăm pe nimeni ostatic, nu dorim să impunem condiții care să reflecte interesele noastre interna- naționale. Condiționalitatea înseamnă o, o intervenție eficientă care să fie în beneficiul uh, cetățenilor de acolo. Eu urmăresc operațiunile internaționale de 20 de ani și înțeleg situația, știu ce se întâmplă. Haideți să nu ne închipuim că, până la urmă, uh, banii cheltuiți de statele membre și de organismele internaționale nu uh, reușesc în mare parte să ajungă la cei care au nevoie uh, de ei. Uh, o, o parte mare a acestor bani sunt deturnați. Și iată, noi trebuie să ne gândim la o intervenție eficientă, ceea ce înseamnă că trebuie să avem structuri la fața locului care să permită uh, această absorpție a capitalului, uh, fiindcă dacă nu există astfel de structuri um, în anumite părți ale lumii, uh, drumuri de acces, de pildă, nu putem face nimic. Dacă îmi permite, domnule președinte, încă câteva minute pentru a putea discuta cum trebuie acest subiect, care este foarte important nu numai pentru mine. Eficiență, condiționalitate și trebuie să avem uh, o situație personalizată țării respective. Nu, nu putem să spunem că dorim altceva decât uh, democrație până la urmă. Nu putem finanța dictaturi sau, um, sau pseudo-democrații. Fiindcă în acest caz am uh, sprijini guvernele care acționează împotriva popoarelor lor. Iar um, această părere este împărțită de toată, împărtășită de toată lumea în Parlamentul European. Domnul Protasevici um, a spus, um, și sunt de acord, că o politică europeană trebuie să poată soluționa problema imigrației ilegale, dar în același timp are nevoie de instituționalizarea unor canale pentru uh, imigrația legală, care să fie consecvente cu situația de până atunci. Domnul Salafranca a ridicat un aspect care este foarte pertinent pentru țările din lumea a treia. Ce caută marea parte a acestor țări? De ce privesc către continentul european? Ce cred că le poate oferi imigrația? Multe țări recunosc faptul că mulți dintre imigranți sunt tineri, sunt calificați, formați, Uh, adesea uh, au uh, diplome de învățământ care trăsături importante pentru noi, dar și pentru țara de baștine. Dar asta înseamnă exodul de materie cenușie. Noi îi luăm pe cei mai buni tineri, cei mai talentați, iar aceste țări care care sunt țări care au nevoie de dezvoltare, pur și simplu ne le sugem sângele. Deci lăsăm aceste uh, Uh, țări secătuite și uh, lăsate pierzaniei și după aceea vor depinde de ajutor tot de la noi. Conchid spunând că această problemă are multe aspecte, uh, social, politic și așa mai departe. Există foarte multe fațetele acestui subiect. Mult, care reprezintă și valori ale civilizației noastre, eu am încercat uh, să aduc cât mai multă obiectivitate în acest raport, fiindcă merită să facem tot ce ne stă în putință pentru a aborda cum trebuie acest subiect. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vreau să reamintesc că astăzi după amiază va avea loc votul. Așa, deci să nu uitați. Trecem mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață este vorba de descărcarea de gestiune 2009, bugetul general al UE, secțiunea 3, Comisia. Aș dori să dau cuvântul Veronicai de Kaiser. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul uh, pentru a prezenta acest subiect care nu e foarte interesant pentru deputați. E vorba de descărcarea de gestiune. Dar vreau să vă atrag atenția că este vorba de un subiect foarte important, dat fiind că ne permite să vedem dacă uh, cheltuielile instituțiilor europene au fost uh, desfășurate în mod eficace și eficient și dacă au respectat liniile de orientare politice și obiectivele noastre ale Parlamentului European. Ei bine, așa cum am spus, această activitate este tehnică și politică. La nivel tehnic, Curtea de Conturi se ocupă aici, făcând o serie de evaluări și recomandări în acest sens, pe care uh, le aveți uh, la pagina 136 până la pagina care 150. Uh, și politic, fiindcă uh, avem și noi un cuvânt de spus în ceea ce privește, um, în ceea ce privește doleanțele noastre. Ca să trecem în uh, revistă rapid aceste cinci alineate, pot să vă spun că recomand, sunt pentru această descărcare de gestiune, sprijinind raportul Curții de Conturi cu remarcele făcute acolo. O remarcă de ordin general este următoarea. La nivel global se registrează o reducere a erorilor față de anii trecuți. Avem erori care pot fi considerate ex ante, ex post, dar la nivel general situația s-a îmbunătățit, tendința este pozitivă și în mare parte acesta este motivul pentru care am dat acest aviz pozitiv pentru descărcare. Acestea fiind spuse, dacă analizăm mai în amănunt raportul Curții de Conturi, vom descoperi totuși erori. S-au, fă, s-au făcut eforturi într-adevăr și acestea dau roade, dar, așa ne spune Curtea de Conturi, uh, numai în câțiva ani vom vedea care sunt roadele exacte ale tendințelor de astăzi. La ora actuală este vorba doar de tendinții, dar, în, dar efectul va fi resimțit doar pe termen lung. Mai rămân, iar aici acest lucru suscită unele discuții privind amendamentele, deci mai există unele erori pentru anul 2009 în ceea ce privește politicile externe și aici este vorba de erori cu privire la eligibilitate și în ceea ce privește achizițiile publice. Eu um, sunt de acord cu ceea ce face Curtea de Conturi și cu acest control bugetar care are ca scop eliminarea acestor erori, într-adevăr. Acest uh, lucru este limpede, dar uh, în ceea ce privește un, unele erori, trebuie să, să acceptăm un risc excepțional de eroare în măsura în care uh, unele erori se referă la situații care sunt instabile, unde există fluctuații și care sunt uh, greu de măsurat. Este vorba de instrumente de stabilitate, situații de risc, uh, de tranziție și așa mai departe. Iar aici putem spune că dacă aceste câteva erori merg în direcția dorințelor noastre politice um, în ceea ce privește liniile directoare și Iată, dacă aici ar fi probleme, atunci am putea să închidem ochii, să trecem cu vederea aceste probleme. Rest, pentru restul, în ceea ce privește restul erorilor, trebuie să spunem foarte clar că dorim toleranță zero, dar acest lucru uh, nu se va întâmpla decât pe termen lung și eu sunt de părere că dispozitivele pe care le avem la ora actuală și uh, răspunsul comisiei în acest sens este satisfăcător. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, doamna Lozing și doamna Macovei, pentru aceste amendamente, număr de 5. În ceea ce mă privește, uh, vreau să spun că apreciez uh, foarte mult uh, amendamentele doamnei Lusing, eu nu o să le urmez. Am am pus acolo minus la aceste amendamente. Este vorba de amendamentul 2 și amendamentul 3 și la celelalte amendamente, cu celelalte amendamente sunt de acord, fiindcă îmbunătățesc textul. Ceea ce privește amendamentul 2. Colega Sabin ne uh, înaintează acest amendament care urmează linia unui amendament politic. Uh, bineînțeles, uh, acesta este bun venit, fiindcă există un, o dimensiune politică a acestui exercițiu de netăgăduit, uh, dar în acest amendament se spune că bugetul Uniunii Europene trebuie să urmărească o politică externă pacifică care să respecte dreptul internațional și fac o, o traducere din engleză și trebuie ca Uniunea Europeană să devină un uh, actor uh, pașnic care să caute întotdeauna soluții pașnice la, la conflicte. Um, dar se spune aici, Uniunea Europeană devine un actor uh, neviolent. Nu cred că Uniunea Europeană uh, eu sunt foarte pacifist, uh, pacif, uh, pașnică și este important să acționăm pe, prin pârghii civile de acțiune și prin negociere, dar nu doresc, eu doresc o Europa a apărării și nu pot să exclud la nivel excepțional și în cadrul legislației naționale, așa cum dreptul internațional, așa cum am spus la Strasburg uh, luna trecută, nu pot să exclud o Posibilitatea de acțiune militară în, sub auspiciile ONU, nu putem să spunem că noi suntem pașnici și să se descurce restul cum pot. Nu cred că aceasta este poziția grupului nostru și eu sunt de acord cu caracterul pașnic, dar nu, nu trebuie să, ex, să excludem uh, un caz excepțional de intervenție militară. Deci pentru a nu um, adăuga un uh, amendament oral, deci, fără un amendament oral, eu nu pot să accept acest amendament în formularea sa. La punctul 3, e bine, doamna Lozing uh, elimină faptul că, în mod excepțional, se acceptă o marjă de eroare în situații excepționale în, în scenarii post-conflict, guvern slab și așa mai departe, bineînțeles se pot înregistra erori în, acest, în aceste cazuri. Eu spun că s-ar putea întâmpla, dar nu înseamnă că accept principiul erorii în general și eu aș dori să păsăm textul în forma sa actuală din raport. Iată deci ce doream să vă spun, nu sunt multe lucruri, dar cred că cel mai important este uh, avizul pozitiv privind descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Lözing. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne de Kaiser, <clears throat> pentru tratarea în mod cuprinzător a amendamentelor înaintate de mine. Regret, desigur, faptul că nu puteți fi de acord cu această, acest amendament pentru o politică externă pașnică. La început am avut senzația că îl veți accepta. Eu nu încerc să fac această modificare în sensul uh, spus de dumneavoastră, pentru că nu corespunde cu viziunea grupului meu politic. Aș dori acum să mă refer la liniatul 4, unde vorbiți de o tolerare a unor cote de eroare în cazuri excepționale. Argumentația dumneavoastră nu putem să o sprijinim pentru că astfel am da oarecum un fel de undă verde generală pentru cote de eroare. Eu cred că este dificil să argumentăm cu argumentele dumneavoastră uh, pentru că sunt foarte nespecifice și ar putea interveni oricând. De aceea am solicitat uh, eliminarea aliniatului 4 și mențin poziția. Mulțumesc. Mulțumesc, vreau să reacționați? Doamna de Kaiser? Doamna de Kaiser, doriți să reacționați? Nu, domnule președinte. Respect uh, poziția doamnei Lozing. Doar ca să fiu uh, conformă cu textul, uh, vreau să spun că nu este o chestiune generală, este doar o situație foarte excepțională, dar înțeleg motivația și uh, cred că s-a ajuns un pic la limita posibilităților noastre. Mulțumesc foarte mult, aș vrea să vă reamintesc că votul va avea loc după amiază cu privire la acest raport. Acestea fiind spuse, cred că putem să încheiem uh, ședința noastră de dimineață și ne revedem după amiază la ora 15 în aceeași sală. Mulțumesc! La revedere! La revedere!